mâine la ora 12. Acum trecem la următorul punct de pe de zi. E vorba de... Prefer să trec la limba mea, la limba... Nu, de fapt, spune președintele, trecem la viitorul acordului privind sfera de securitate Safe Harbor, în lumina scandalului NSA. Aș dori să vă informez, dragi colegi, că această dezbatere nu permite uh, folosirea procedurii cartonașului albastru și de altfel nici. Deci de aceea cererile dumneavoastră de întrebări nu vor uh, fi acceptate. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Corculas uh, în numele Consiliului. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor, în ultimele șase luni am fost confruntați cu un număr din ce în ce mai mare de scurgeri, afirmații, supoziții și așa mai departe în legătură cu supravegheri și interceptări uh, ale Statelor Unite care afectează instituții și cetățeni europeni. Dezvăluirile uh, Snowden privind uh, supravegherile și interceptările NSA au trezit uh, niște susișuni și îngrijorări întemeiate. Instituțiile UE au răspuns în variate feluri la aceste afirmații. S-a constituit, înțeleg, și la noastră o comisie de anchetă care își va formula concluziile cât se poate de curând. De asemenea, s-a constituit un grup de lucru ad hoc UE-SUA uh, pe tema uh, protecției datelor pentru a analiza uh, temeiul legal al acestor uh, activități de supraveghere ale Statelor Unite pe teritoriul Uniunii Europene. Grupul de lucru și-a publicat datele pe 27 noiembrie anul trecut. Comisia tot în noiembrie a publicat o comunicare uh, cu privire la refacerea încrederii în eh, ce privește eh, fluxurile de date între SUA și UE. Pe această chestiune specifică a acordului privind sfera de securitate, Safe Harbor, eh, competența este a Comisiei, pentru că vizează o com- decizie a Comisiei. Tocmai de aceea Comisia a publicat o comunicare pe care a adresat-o Parlamentului și Consiliului pe tema acestui acord Safe Harbor. Într-o primă fază, Comisia a prevăzut o dezbatere aprofundată a acestui raport uh, cu reprezentanții statelor membre. Uh, pentru asta am înființat uh, comitetul în temeiul articolului 31. Acest comitet va lucra la procesul de revizuire a acordului Safe Harbor incluzând uh, și o consultare deschisă, între altele și cu Parlamentul European. Raportul uh, delegației europene din grupul de lucru USUA arată că legislația americană are mai multe temeiuri uh, juridice care permit culegerea și procesarea unor mase mari de date care sunt transferate către Statele Unite, respectiv procesate, procesarea unor date care deja se află în proprietatea unor companii americane. Dezvăluirea și publicarea acestor proceduri este limitată la, în temeiul legii și se supune doar unor cerințe care vizează securitatea națională a Statelor Unite. Comisia arată că în timp ce uh, procesarea uh, în mod excepțional a unor date care sunt uh, suspectate a afecta siguranța națională a Statelor Unite, transferul de date în masă dinspre Europa spre Statele Unite, cum se întâmplă în cazul tranzacțiilor financiare, nu a fost prevăzut inițial în acordul Safe Harbor. Tocmai de aceea, grupul de lucru a făcut 13 uh, recomandări pentru revizuirea acordului Safe Harbor. În ce privește accesul autorităților americane la uh, datele, accesului uh, autorităților americane la datele transferate dinspre Europa, trebuie mai întâi ca principiul proporționalității să fie respectat. Adică, în cazul unor interpretări diferite între părțile europeană și americană în ce privește datele care trebuie analizate, trebuie aplicat acest principiu. De asemenea, trebuie abordată problema tratamentului diferit al cetățenilor Statelor Unite, al rezidenților în Statele Unite și nerezidenților americani. De asemenea, trebuie abordată în această revizuire uh, și uh, uh, tratamentul diferit aplicat cetățenilor americani de o parte și altor cetățeni pe de altă parte. Um, informațiile culese de autorități americane deocamdată sunt disponibile doar unor cetățeni sau instituții americane. Comisia a Comisia a formulat aceste, a fost susținută în uh, aceste uh, cereri pentru tratament egal. Recunoașterea, noi cerem recunoașterea practic a uh, utilizării aceluiași temei și acel, respectarea acelorași drepturi de, uh, la respectarea sferei private pentru cetățeni europeni și cetățeni americani. După cum știți, și în Statele Unite se desfășoară un proces de revizuire a programelor de supraveghere americane și sperăm că sugestiile europene vor fi avute în vedere la această revizuire. Un al treilea aspect evidențiat de comisie vizează o mai bună protejare a datelor atunci când sunt transferate date cu caracter personal către companii americane. Comisia de anchetă uh, pentru uh, verificarea uh, tranzacțiilor de date în sectorul telecomunicațiilor, fondată de președintele Obama, investigează în prezent această situație. Se încearcă, se caută îmbunătățirea acestor fluxuri de date și comunicări de date. În ce privește practicile NSA, Recomandările Comisiei vizează și alte aspecte ale funcționării și pune în aplicare a acordului Safe Harbor. Noi credem că așa trebuie să procedăm și în viitor. Safe Harbor este o decizie a Comisiei bazată pe directiva de protecție a datelor din, din 1995 este așadar un dosar al Comisiei și este de atribuția Comisiei să suspende sau să revoce această decizie și cu asta acordul Safe Harbor. Doamnelor și domnilor, miza este mare. Pe de o parte, toate aceste rezerve și îngrijorări cu privire la uh, supravegherea de către un stat uh, străin care până acum a fost considerată partenerul nostru strategic este fundamentată uh, din uh, din uh, grija pentru uh, sfera privată a cetățeanului. Pe de altă parte, trebuie să salutăm orice posibilitate de la, uh, și oportunitate la dialog și trebuie, prin intermediul Comisiei, să ne angajăm într-un dialog structurat, riguros, pentru identificarea problemelor care mai există. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ministru, și acum dăm cuvântul doamnei vicepreședinte Reding. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Am avut ocazia să dezbatem despre implicațiile descoperirilor despre spionajul NSA în această vară, atât în uh, cadrul Comisiei Libe, cât și în acest Parlament în plenară. Deși uh, toate aceste schimburi de opinie au fost foarte importante, mă bucur să putem să citim în curând și concluziile anchetei uh, Comisiei Libe. Este foarte important să vorbim cu o singură voce față de partenerii noștri americani și să ne asigurăm că protecția datelor este discutată în această dezbatere cu privire la SUA. Schimburile de informații uh, dintre Comisie și autoritățile din SUA, vizitele pe care le-au făcut Parlamentul European și membrii săi în uh, Statele Unite sau uh, întâlnirile la, grupul, la nivelul grupului de experți ad hoc, toate acestea sunt oportunități pentru a vorbi despre îngrijorările noastre comune. Am vorbit cu același, aceeași voce între Parlament și Comisie, de exemplu, și a fost extrem de bine primită aceste considerații de către Statele Unite. Au fost, de asemenea, um, s-a înțeles la nivelul Statelor Unite că trebuie să ne reconsolidăm încrederea în relațiile transatlantice și în transferul de date transatlantic care până acum din acest motiv a fost împiedicat. După cum a spus și președinția, acordul Safe Harbor este un acord extrem de important și este foarte important de asemenea să găsim o soluție în acest context. Este responsabilitatea Comisiei, pentru că e vorba de transferul de date personale de la Uniunea Europeană către companii din SUA. Și scopul acestei scheme, care a fost înaintată în anul 2000, este să ne asigurăm că drepturile noastre sunt protejate oricând în conformitate cu standardele UE. În același timp, uh, îmbunătățind capacitatea de transfer uh, în condiții sigure pentru ca datele să fie procesate atunci. Comisia ascult, așadar acum începe să abordeze toate aceste subiecte. Așa cum a cerut-o Parlamentul European, noi am analizat acordul Safe Harbor și pe 27 noiembrie am uh, înaintat această analiză, dar uh, poate că nu întotdeauna totul a fost foarte sigur. Din cauza unui lipse de transparență și din cauza unei uh, reconsolidări a Safe Harbor pe partea americană, unele companii nu sunt conforme cu această schemă în practică. Aceasta are un impact negativ asupra drepturilor persoanelor și poate să creeze un avantaj uh, neloial față de companiile europene, la companiile americane, care, de fapt, sunt actori pe aceeași piață. Noi luăm foarte în serios uh, riscurile pe care le implică acordul Safe Harbor pentru transferul uh, de date și suntem uh, foarte atenți la, uh, de asemenea la programele pe care le autorizează autoritățile din Statele Unite în domeniul securității. Atunci când se justifică transferul unei date din motive de siguranță națională, trebuie să se respecte principiul de proporționalitate și principiul de necesitate. Însă, o colectare masivă sau masă a datelor din partea unor autorități, oricare dintre ele, fără niciun fel de motiv și suspiciune, nu este o chestiune proporțională. Este cu siguranță și nenecesară. Am spus foarte clar în fața partenerilor noștri americani că această chestiune trebuie să fie discutată într-o manieră satisfăcătoare pentru ambele părți, dacă vrem să ne asigurăm de continuitatea schemei uh, acordului Safe Harbor. În ceea ce privește toți actorii implicați trebuie să fie o claritate, trebuie să existe claritate și trebuie să fie foarte sigur că dacă datele sunt transmise uh, în Statele Unite, acestea nu sunt uh, supuse controlului NSA, pentru că scopul acordului Safe Harbor a fost tocmai să se ofere un um, nivel de protecție suplimentară datelor transferate, mai mare protecția decât cea oferită de legislația americană pentru ca să se răspundă la standardele din Uniunea Europeană. Deci, pe scurt, Safe Harbor trebuie să fie un, o insulă de protecția datelor după drept european în Statele Unite. Comunicarea par, uh, Comisiei către Parlament și Consiliu cu privire la funcționarea acordului Safe Harbor identifică 13 puncte cruciale care sunt necesare pentru a asigura continuitatea protecției datelor în conformitate cu standardele europene. Comisia a făcut recomandări concrete în patru zone, patru domenii importante, majore de uh, implementare din partea americană. E vorba aici de transparență, de posibilitatea de a uh, avea, face plângeri efective, eficiente, îmbunătățirea cadrului existent și uh, acces uh, din partea autorităților publice. Există 13 puncte prin care autoritățile americane acum uh, au o listă de to-do pe uh, masa de negocieri și trebuie de asemenea să îmbunătățească schema după care funcționează. Va trebui să avem o primă întâlnire de sondaj la Bruxelles în curând cu autoritățile americane. Americanii sunt un partener uh, comercial și am discutat uh, și cu reprezentanții din partea americană în domeniul comercial, pentru că ar trebui să se îmbunătățească și din acest punct de vedere acordul Safe Harbor. Se există și excepții care privesc uh, na- siguranța națională în acest acord și care trebuie să funcționeze numai în cazurile în care sunt cu adevărat necesare și proporționale conformitate cu standardele uh, stabilite. În ceea ce privește încrederea în fluxurile uh, de date, este clar că trebuie să se găsească o soluție chiar anul acesta și trebuie să se implementeze această soluție foarte repede. Apoi vom revizui funcționarea schemei Safe Harbor, bazându-ne pe implementarea acestei recomandări. Acest, uh, un proces de revizuire trebuie să implice însă și o consultare directă și o dezbatere în Parlamentul European. Stimați uh, deputați, faptul că acest acord trebuie să devină mai sigur nu trebuie însă să ne abată de la reforma pe tema protecției datelor. Un cadru legislativ important, uh, clar, trebuie să fie aplicabil atunci când uh, datele sunt procesate și transferate în uh, străinătate, trebuie de asemenea să ofere o siguranță juridică pentru toate companiile și pentru toate, toți actorii implicați. Aș vrea să-i felicit deci pe cei din acest Parlament care au lucrat în domeniul protecției datelor pentru o reformă și au lucrat din greu. Parlamentul a adoptat un text puternic care arată foarte clar că Uniunea Europeană este hotărâtă să meargă în această direcție. Împreună trebuie să facem presiune pe Consiliu pentru ca să se accelereze activitatea acestuia, astfel încât negocierile să poată începe și un acord să poată fi uh, închis cât mai repede, concluzionat, în linie cu uh, concluziile Consiliului. Sunt foarte recunoscătoare președinției Elene pentru că acest subiect se, se va pune la, uh, pe ordinea de zi a agendei de, pe ordinea de zi la Consiliul săptămâna viitoare. Înainte să începem dezbaterea, spune președintele, aș dori să vă amintesc că nu există la această dezbatere nici ridicarea de cartonaș albastru, nici procedura de catch the eye la sfârșit. Și că această dezbatere este limitată numai la un singur reprezentant din partea fiecărui grup politic. Aș vrea să dau cuvântul, deci, în acest sens, domnului vicepreședinte al PPE, domnul Weber Manfred. Trei minute, vă rog. Domnule vicepreședinte, doamnă vicepreședinte, domnule președinte al Consiliului, dezbaterea noastră trebuie să arate mai întâi că noi vrem să continuăm această discuție, dezbatere, că noi, Parlamentul European, nu vrem ca această dezbatere să se piardă uh, sau să se dilueze. Vrem să arătăm acest lucru și prietenilor noștri americani dezvăluire în legătură cu supravegherile NSA uh, au fost uh, de neînchipuit pentru mulți dintre noi. Uh, au fost făcute chiar comparații cu Rusia, cu China. Numai că în cazul americanilor vorbim despre prieteni și trebuie să vedem cum ne raportăm la acești prieteni. Răspunsul, reacțiile au fost corecte din partea comisiei mai întâi, care, și mulțumesc doamnei comisar, care au spus, rostit cuvinte foarte răspicate la Washington. Și Um, cred că și presiunile um, statelor membre, prin intermediul Consiliului și individual, au arătat partenerilor noștri americani uh, cât de importantă este această chestiune pentru noi. Trebuie să ne gândim și la uh, revizirea unor unor uh, acte legislative. Tocmai de aceea PPE solicită suspendarea și <clears throat> revocarea acordului Safe Harbor. Trebuie să acord, să exercităm presiunea asupra Statelor Unite și să uh, ne întrebăm cu maximă seriozitate dacă uh, Statele Unite sunt într-adevăr un safe harbor, un port sigur în care să fie stocate sau prelucrate datele noastre sau nu. Da? Am facilitat accesul partenerilor americani la piața europeană și în prezent uh, elaborăm noi standarde de protecție a datelor și noi legislații din domeniul protecției datelor. Însă, aceste eh, standarde înalte eh, nu ne vor folosi dacă nu ajustăm și acordul Safe Harbor. Toate serviciile, toate produsele realizate în Uniunea Europeană trebuie să se supună regulilor europene și de aceea trebuie să suspendăm Safe Harbor. Da? Eh, la noi digitalizarea este încă la începuturi și vom vedea în următorii ani, în următoarele decenii, cum digitalizarea ne va schimba toată viața. Al doilea motiv pentru care vrem să suspendăm Safe Harbor este că vrem să înțeleagă Washingtonul că noi, europenii, considerăm că este foarte important să ne modificăm pozițiile, că luăm în serios actele americanilor și că trebuie să existe consecințe pentru asta și că nu permitem ca între americani și europeni să se creeze decalaje în ce privește uh, drepturile și libertățile, respectiv uh, protecția datelor. Și de asemenea, vrem să solicităm ca și firmele eh, europene să aibă același acces pe piața americană cum au americanii la noi. PPE vrea un parteneriat. Vrem un parteneriat strategic, strâns cu Statele Unite și prin suspendarea, eh, revocarea acordului Safe Harbor nu facem altceva decât să deschidem calea către redefinirea acestui parteneriat strategic între prieteni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weber, spune președintele, și acum, în numele uh, socialiștilor și democraților, domnul Claude Moraes. Trei minute. Domnule președinte, în urma acestui discurs, trebuie să spun că Uh, există un aspect uh, concret, dar și simbolic al uh, anchetelor Parlamentului pentru această discuție și dacă există un astfel de aspect simbolic și concret, e vorba de safe harbor, pentru că e vorba de datele privind cetățenii și are și implicații comerciale, dar încă o dată e vorba de o dimensiune atât practică cât și simbolică a problemelor pe care le avem cu transferul de date, cu încrederea între Uniunea Europeană și SUA și a devenit uh, și simbolică uh, pentru problema pe care trebuie să o rezolvăm. Deci Safe Harbor a devenit pentru mine un uh, simbol uh, reprezentativ al uh, uh anchetei noastre și a misiunii care ne revine. Uh, în proiectul meu de raport uh, împreună cu raportorii din umbră care se află în sală și cu documentul de lucru, de lucru din partea lui uh, Axel Voss. Uh, toate acestea reflectă o muncă uh, titanică pe care am dus-o în ultimile luni. Recomandarea de a suspenda decizia cu privire la Safe Harbor pentru a, care permite transferul datelor uh, cetățenilor europeni spre americani uh, și um, faptul că trebuie să ne asigurăm că avem un nou mecanism ca să, care să respecte protecția uh, de la dreaptă, dreptul la viață privată a cetățenilor europeni e foarte important. Așa cum spunea și domnul Weber, faptul că există acum două categorii în ce privește datele personale e de neacceptat. Vorbim în primul primul rând, de lacune și de lipsa de informații disponibile pe care le-am uh, constatat și în timpul audierilor noastre. Uh, companii nu respectă normele și uh, Uh, nu se pune în aplicare uh, proceduri uh, de către Comisia Americană de Resort, de asemenea nu se asigură compensații pentru cetățenii europeni, nu sunt trase la răspundere companii. Iată care sunt dovezile pe care le-am adunat. Datele colectate pe, din teritoriul Uniunii Europene au fost transferate în SUA Uh, uh, cu, cu, cu, cu uh, precizarea că autoritățile americane știau ce se întâmplă. Safe Harbor nu mai oferă niciun fel de protecție cetățenilor europeni în fața NSA-ului sau asemănătoare cu cele garantate de către legea Patriot Act din Statele Unite. Comisia trebuie să consideră o, acest aspect o încălcare a raportului Safe Harbor. Uh, Comisia recunoaște o serie de lacune și de nereguli în ce privește uh, Safe Harbor. Cele 30 de comandări uh, din uh, SUA nu sunt suficiente pentru că nu se face, nu există niciun fel de obligație legală pentru SUA ca SUA să ia măsuri. Deci aș dori să spun Comisiei, iată, vorbim aici, trebuie să vorbim la unison în fața omologilor de la Washington, dar trebuie să fim foarte concreți în ce privește um, acordurile cu SUA pentru a recrea încrederea cu uh, Statele Unite și pentru a ne asigura că aceste anchete ale noastre pot uh, duce la un uh, regulament care să aibă o semnificație concretă pentru cetățenii noștri în relațiile cu SUA. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Intveld în numele liberalilor și democraților pentru Europa. Vă rog, aveți două minute. And, and thank you, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru cuvintele dumneavoastră și pentru propunerea făcută. Este bine, dar cu siguranță nu este destul de bine. Am știut deja de mulți ani că Safe Harbor, acest acord, nu are numai aspecte pozitive și că este mai mult o protecție simbolică. De fapt, nu oferă nicio protecție pentru cetățenii europeni. Nu oferă decât una, o acoperire uh, legală pentru țări care au procesat date, pentru țările care procesează date în relația cu Statele Unite. Noi nu am vrut să creăm probleme pentru acele companii care sunt, uh, se află între două jurisdicții în conflict. Am tolerat această situație de aceea foarte mulți ani și am cerut Comisiei, de fapt de mai multe ori, să vină cu o soluție, dar Comisia nu a acționat. Deci, de fapt, această evaluare faimoasă a acordului uh, Safe Harbor, dar care nu poate fi numit acord, mai degrabă un aranjament, a venit la doi ani după acest deadline. De ce să dăm deci mai mult timp uh, Comisiei și de ce să acordăm mai mult timp Statelor Unite pentru a, ca să vină cu o soluție? Știm care este problema, știm că nu funcționează și de fapt uh, și eu mi-am cam pierdut uh, răbdarea cu întreprinderile. Pentru că după cum am spus, foarte mulți ani am tolerat această situație tocmai pentru ca să le dăm șansa să acționeze și ce au făcut ei nu este decât că au montat un lobby, o acțiune de lobby puternică pentru a dilua standardele de protecție. Deci, din punctul meu de vedere, suspend suspendăm acordul astăzi și aceasta va crea eventual uh, nevoia de urgență atât pentru Comisie cât și pentru administrația americană, dar și pentru companii, pentru ca să începem să lucrăm pe o soluție serioasă. Este în fine timpul ca Parlamentul European și Comisia să poată să se lupte pentru protecția cetățenilor fiecăruia în parte pentru că aceasta trebuie să aibă prioritate în fața relațiilor internaționale, în fața intereselor comerciale. Și o spun aceasta cu durere, pentru că sunt un liberal de uh, filieră și cred că este momentul să ne preluăm responsabilitatea. Deci, în concluzie, doamnă comisar, eu aștept uh, de la comisie să suspendeze acest acord astăzi, pentru ca să avem în fine o soluție potrivită cât mai repede și înainte de alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Albrecht, din partea verzilor. Vă rog. Please, the floor is yours. Thank you, Chair, dear Commissioner, dear... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, dezvăluirile lui Edward Snowden arată că avem nevoie de o mai bună protejare a datelor personale. Știm că datele reprezintă o, face, o afacere foarte mare care ne invadează tot mai mult sfera privată și care într-un mod nerușinat ne eh, controlează și ne dirigează viețile. Dar nici un guvern al state, eh, statelor membre nu face nimic ca să stopeze acest lucru. Și nici noi nu am făcut-o până acum. V- chiar Eric Schmidt din partea Google consideră că e, eh, sfera privată, privată este, e, ține de trecut și că e, Eh, este anacronic să invocăm această, eh, acest drept. În Europa, eh, vocile critice sunt doar ignorate. Safe Harbor ar putea fi aplicate în mod eficace de către state, de statele membre. Dar trebuie să se oprească această practică uh, curentă. Noi, Parlamentul European, am uh, am insistat de doi ani încoace să uh, finalizăm și să adoptăm odată pachetul privind datele, uh, protecția datelor. Dar timp de doi ani uh, Consiliul a tot răgănat adoptarea unei poziții proprii măcar. Și uh, marele business al datelor culese de Silicon Valley nu face decât să vă mulțumească, doamnelor și domnilor de la Consiliu, pentru faptul că uh, sunteți pasivi la această încălcare a drepturilor fundamentale. Dacă nu oprim această invazie a companiilor americane prin punerea în aplicare a unui, acord, unui tratat, unei legislații proprii în domeniul protecției datelor, uh, nu ne vom pierde doar suveranitatea Uniunii Europene, ci vom pierde și alegătorii aceia care vor sta acasă la alegeri și pentru că nu vor avea încrederea că noi le vom apărea drepturile și e, e, sfera privată. Mulțumim și acum are cuvântul doamna Cornelia Ernst din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ce se întâmplă cu relațiile noastre cu Statele Unite pe viitor? Vrem, uh, și aici întreb pe doamna comisar, să fim uh, parteneri suverani uh, în fața Statelor Unite și să ne cerem drepturile sau ne jucăm mai degrabă, să ne jucăm mai degrabă de hai fratele mai mare să fie bun cu noi, despre care probabil că ne facem de râs în Statele Unite. Cred că principiile sunt foarte bune, dar din păcate aceasta nu este decât o farsă deja numai cu primul acord pe care l-am avut, uh, am uh, avut, nu se mai ținea cont de drepturile fundamentale. E vorba de un tigru pe hârtie, o treime din întreprinderi nici măcar nu sunt uh, luate în considerare când încalcă acest acord. Nu există niciun fel de control transparent, nu poate să se folosească niciun cale juridică. Poate că intențiile sunt bune, dar în niciun caz nu ajung, nu sunt suficiente și sunt calea greșită. Avem nevoie de standarde înalte pentru protecția datelor, care să fie obligatorii pentru toate întreprinderile. Avem nevoie de un sistem de control uh, eficient și regulile de safe harbor sau cum se vor numi ele trebuie să fie obligatorii într-un acord cadru cadru cu Statele Unite și nu să, fim bloca, să fie blocate în continuare de către toată lumea, de către Statele Unite, pentru că, de fapt, nu se face decât asta, se blochează tot ce, ceea ce putem să facem. Și trebuie să spunem foarte clar, milioane de cetățeni uh, din Europa sunt spionați în continuare. Noi, în calitate de cetățeni non-SUA, suntem destul de liberi, dar uh, în același timp nu putem să fim uh, considerați ca și cum am fi nedoriți atunci când venim în uh, Statele Unite. Aceasta înseamnă că trebuie pur, și, poate și să anulăm acest acord dacă nu putem să-l punem în aplicare. Trebuie să se respecte dreptele fundamentale a tuturor cetățenilor, a cel puțin aceste de milioane de cetățeni din Europa. Mulțumesc. Mulțumesc un minut, doamna Țavela, din partea AFD. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vă lansez o provocare. Dar Haideți să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Guvernele naționale și agențiile lor de securitate ar trebui să uh, ocrotească bunăstarea cetățenilor și nu trebuie să uităm că motivul pentru care ne bucurăm de aceste norme ridicate de securitate în UE și în SUA, um, îl reprezintă mecanismele de securitate. Nu spun acum că drepturile cetățenilor de rând ar trebui să fie uh, nerespectate. De fapt, aceste pro- programe se asigură exact de uh, uh, opusul, deci protejează uh, viața privată a cetățenilor. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă reamintiți cu toții atentatul terorist de la Boston uh, în timpul maratonului de anul trecut. Dacă nu ar fi fost ca faimoasele camere de supraveghere, teroriștii nu ar fi putut fi identificați. Europa e un exemplu de, liberta- de, de uh, democrație parlamentară liberală și credem că ar trebui să avem încredere în legislația noastră atunci când e vorba despre activități secrete care au ca scop uh, securitatea, ocrotirea securității cetățenilor noștri. Mulțumim, doamna Tavela, și acum Aș dori să-i reamintesc doamnei Sofie Feld că, din păcate, nu putem folosi procedura cartonașului albastru. Următorul vorbitor în numele neafiliaților, domnul Ehrenhauser, are cuvântul. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi amintesc foarte bine de anii 90, când internetul a, a propusat foarte mult comercializarea serviciilor și când internetul însuși s-a comercializat, eh, s-a născut și o mișcare care eh, a încercat să contracareze fenomenul. Însă, în locul utopiei eh, activiștilor, până la urmă am ajuns la o distopie. Pentru că, pentru că în practică, observăm că nici acordul Safe Harbor, nici regulile de funcționare, nici uh, nici alte prevederi nu funcționează, nici reformele în domeniul protecția datelor nu funcționează. Avem nevoie de un plan european de acțiune, avem nevoie de reforme în domeniul economiei, comerțul electronic, serviciilor secrete, protecției datelor și așa mai departe. Dacă nu avem așa ceva, atunci nici trebuie să vorbim despre un acord ca acesta. Și nu avem nevoie de aceste reforme cândva în viitor, ci azi. Thank you very much and uh, let me ask... Mulțumesc. Și acum mă rog pe doamna vicepreședinte Viviane Reding să încheie dezbaterea în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să Vă spun, uh, domnule președinte al Consiliului, că am înțeles uh, mesajul dumneavoastră. Am analizat la cererea Parlamentului European uh, regimul Safe Harbor și pe baza lucrărilor grupului ad hoc și pe baza dezbaterilor cu companiile europene am identificat lacunele, neajunsurile din acest acord și am înțeles ce aveați de spus cu toții în legătură cu aceste lacune. Sunt concluziile la care am ajuns chiar noi înșine. Și pe baza acestor concluzii, Comisia a făcut 13 recomandări concrete care se referă la toate aspectele acestui mecanism, transparență, um, despăgubiri și accesul uh, la datele de securitate națională pentru uh, doar din motive de securitate. Deci toate aceste aspecte îmbunătățesc uh, funcționarea Safe Harbor. Aceste 13 recomandări au fost trimise guvernului american E o listă cu deciderate și acum guvernul american trebuie să recunoască gravitatea preocupărilor noastre și dezbaterea care a avut loc astăzi în plenul Parlamentului European ne va ajuta să mergem uh, un pas uh, înainte în acest uh, domeniu. Cred că compensațiile ar trebui să fie identificate până în vara 2014, iată care a fost solicitarea Comisiei. Apoi, Colegiul Comisarilor va trebui să uh, vadă dacă aceste uh, despăgubiri vor fi aplicate sau nu și să ia o decizie, dar aș dori să vă asigur, estimați eurodeputați, că voi uh, trimite președintelui Comisiei și um, colegilor comisari tot ce a spus astăzi în dezbaterea de astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aș dori acum să îi dau cuvântul domnului Curculas pentru concluzii din partea Consiliului. Domnule președinte, stimați deputați, singura cale pe care putem să discutăm despre subiectul atât de important de care s-a discutat în această dezbatere este printr-un dialog cu Statele Unite. Cu decizia Safe uh, Harbor, Harbor, această responsabilitate însă cade sub incidența Comisiei și aș vrea să rog Comisia să ne dea suficient timp și în același timp să ne dea și încrederea să facem acest lucru. Ca și Parlamentul European, Consiliul va urmări îndeaproape acțiunile Comisiei în legătură cu decizia Safe Harbor. Foarte multe din îngrijorările care au fost uh, ridicate în acest Parlament sunt îngrijorări valide și trebuie însă să permitem și autorităților americane și Comisiei destul timp de analiză pentru a putea adresa această problemă. În uh, următoarele luni, grupurile, uh, grupul de revizuire care a fost uh, instaurat de către domnul uh, președinte Obama, a început să activeze, iar raportul uh, Comisiei Libe de anchetă este de asemenea foarte important. Trebuie însă acum să permitem să avem fiecare timp care să ne ducă apoi la acțiunile corecte și care să ne arate care sunt politicile pe care trebuie să le aplicăm. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru. Această dezbatere s-a închis și trecem la următoarea dezbatere acum, următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la cetățenia UE de vânzare. Din nou aș dori, dori să îi dau cuvântul domnului ministru Curculas, care ia cuvântul în numele.